Good morning, colleagues. Um, we go to... Dragi colegi, bună ziua. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi și am să vă prezint câteva schimbări pentru ordinea de zi din această dimineață. Avem un nou punct, 11a. Este vorba de votul la proiectul de raport asupra memorandumului de înțelegere între Agenția Europeană pentru Management Operațional, uh, Sisteme IT, în domeniul libertății, securității și justiției și Eurojust, care va avea loc la sfârșitul sesiunii de voturi. Dacă nu sunt obiecții, atunci se adoptă această modificare profilul lingvistic, din păcate, nu avem interpretare în croată, malteză și irlandeză astăzi. Vă reamintesc, dragi colegi, că avem un vot electronic la ora 10, așa că v-aș ruga să pregătiți uh, cardul de vot, să-l aveți cu dumneavoastră pentru ora 10. Adoptarea proceselor verbale, întâlnirea 28-29 noiembrie și cea de pe 5 decembrie, dacă nu sunt obiecții la aceste procese verbale până la sfârșitul ședinței, se consideră adoptate. Trecem acum la punctul 4 și 5. Este vorba de uh, prezentarea uh, situației negocierilor. Pe 27 uh, februarie am adoptat mandatul de negociere pentru aceste două dosare și raportorul nostru, Diaz de Mera, a lucrat din greu pentru ca negocierile să fie încheiate cât mai repede cu putință. Îmi se dau cuvântul raportorului pentru a ne informa în legătură cu situația actuală. Domnule Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe prezentarea propriu-zisă, aș vrea să-mi exprim solidaritatea față de poporul britanic și față de autoritățile britanice. În legătură cu atentatul teribil de sâmbătă trecută în, la Londra. De asemenea, vreau să spun că îmi pare sincer rău de faptul că autoritățile britanice au întârziat atât de mult pentru a identifica și pentru a, a găsi și a, a repatria corpul lui Ignacio Echevaria, familiei sale în Spania. Acesta și-a pierdut viața pentru că a apărat viața unui inocent și a, a a atacat cu o trotinetă unul dintre teroriști. Să se odihnească în pace și el și celelalte victime. Acum, trecând la a, raportul de pe ordinea de zi. Vreau să vă informez că am avut trei întâlniri la nivel de trialog, al patrulea va avea loc uh, săptămâna viitoare la Strasburg. Am avut 10 ședințe la nivel tehnic și mai multe întâlniri informale. Uh, una dintre ele va avea loc uh, chiar în această dimineață. Cele două rapoarte, codul de frontiere și raportul de intrări și ieșiri. Și am să vă spun acum ce a apărut uh, ca și noutate în urma trialogului de pe 31 mai. Am analizat uh, amendamentele la codul de frontieră Schengen și am identificat uh, în special problema porților ABC pentru cetățenii UE. Cred că în curând vom ajunge la o soluție de consens pentru această chestiune, pentru că ar fi foarte nedrept ca cetățenii UE să nu uh, poată profita de pe urma avantajelor pe care le-ar avea uh, celelalte state terțe atunci când uh, se trece prin aceste, aceste porți. O altă chestiune pe care am analizat-o a fost aceea a accesului autorităților uh, prin măsuri uh, forțate. Și aici am analizat cele 10 propuneri ale Consiliului. În ceea ce privește prun, noi spunem după ce se va fi terminat procesul, asta spune Parlamentul și Comisia, iar pe de altă parte Consiliul uh, dorește să uh, spună după ce se va fi început procesul. Deci asta este diferența între Parlament și Consiliu. Deci după ce va fi început sau va fi terminat procesul. Am analizat și problema uh, conservării datelor la articolul 31 Parlamentul, așa cum am spus-o de mai multe ori, își va menține poziția, e vorba de termenul de 2 și 4 ani, iar la Consiliu se dorește menținerea termenului de 5 ani cu o variabilă inclusă aici față de ipoteza inițială și făcând referință la datele biometrice specifice. Am uh, vorbit și despre acordurile bilaterale. Probabil că la acestea vom avea o clauză de revizuire la 5 ani. Dar această temă a rămas deschisă, nu este finalizată. Ultimul punct care a mai rămas în suspans e vorba de mm, Eh, respingerea la intrare sau refuzul intrării, Parlamentul dorește să mențină problema datelor alfanumerice, iar Consiliul include aici datele biometrice. Dar așteptăm o propunere de compromis pe această temă. Pot să vă spun, domnule președinte, că sunt destul de optimist și cred că putem uh, ajunge la un acord în cursul mandatului uh, acestei președinții. Aș vrea totuși să cer secretariatului un lucru, dacă îmi permiteți, domnule președinte, și anume să nu uh, planificăm niciun trialog la nivel politic pe 26 sau 27, în niciuna din aceste două zile, pentru că am deja niște angajamente uh, nu vreau acum să mă refer la aceste angajamente, dar sunt extrem de importante pentru mine. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă opresc aici și, bineînțeles, dacă colegii au întrebări, vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc foarte mult, Augustin. Mulțumesc și pentru comentariul pe care l-ai făcut referitor la atentatul de la Londra și la ce s-a întâmplat uh, în ultimele zile. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul, nu știu dacă din partea comisiei sau a președinției este cineva care dorește să intervină. Președinția dorește să facă un comentariu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului uh, Diaz de Mera pentru comentariul făcut în această dimineață. Din partea noastră pot să reafirm uh, angajamentul din partea uh, președinției și a Consiliului. Dorim să finalizăm acest acord, să ajungem la un compromis pentru a ne întoarce din nou aici la Parlament în vederea ajungerii la un acord și aceasta până la sfârșitul președinției noastre. Aș vrea să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca făcută și așteptăm o cooperare bună pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul președinției malteze. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, domnule Diaz de Mera, vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile făcute la acest dosar și o să ținem cont de aceste două date pe care le-ați menționat pentru a nu planifica nimic și acum trecem la uh, codul vizelor. Domnul Lopez Aguilar tocmai se așează în sală, după care vom trece direct la prezentare pentru a vedea care este situația la negocieri. Mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere. Eram pe drum tocmai pentru a prezenta membrilor comisiei uh, care este situația actuală în ceea ce privește uh, reformarea acestui cod al vizelor. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitate. Este uh, o legislație foarte importantă. Salut și faptul că Avem în sfârșit posibilitatea să comunicăm cu Comisia și trebuie să ținem cont de uh, contextul dificultăților cu care ne-am uh, întâlnit în acest dosar. A existat o reticență încă de la început uh, din partea Consiliului, o reticență de a lucra, de a coopera cu Parlamentul European. Nu a existat un uh, spirit de bună cooperare și asta din mai multe motive. În primul rând, Comisia a prezentat uh, uh, propunerea în urmă cu patru ani pentru reformarea codului vizelor. Contextul, uh, din punct de vedere politic, era cu totul diferit de cel de acum. În primul rând, uh, codul vizelor a fost prezentat uh, ca un instrument de întărire a schimburilor economice, a turismului și a schimburilor umane, un motor al redresării economice pentru a face față crizei. Mai târziu însă, dosarul s-a împotmolit în urma acestei așa numite crize a refugiaților și a amenințării teroriste și a devenit un dosar uh, contaminat de problema uh, securității, a nebuniei securității, aș spune. Și uh, din motive întemeiate, practic, acest lucru a sporit în urma mai multor atentate teroriste. Situația s-a schimbat, atitudinea s-a schimbat și cred că un exemplu bun uh, în acest uh, sens este că vizele pentru turism pur și simplu au uh, dispărut. Toată lumea s-ar fi așteptat la mai mult dinamism atât din partea Consiliului cât și din partea Parlamentului European, care era mult mai deschis. Însă lucrurile nu au mers așa și acum pur și simplu a dispărut, dispărut din uh, perspectivă. Dosarul a fost uh, blocat. Se pare că pe motive de negociere în curs uh, în legătură cu posibilitatea de a avea sau nu o viză umanitară. Însă nu a existat nicio dorință de a coopera cu Parlamentul European, nu doar pe această chestiune, ci pe mai multe alte chestiuni. Iar pentru noi, pentru Parlamentul European și pentru mine ca și raportor, n-a fost niciodată o problemă de alb și negru. Nu era vorba aici de uh, imposibilitatea de a vorbi sau de a discuta pe tema vizei umanitare pentru a ajunge la un compromis. Am fost întotdeauna dispuși să o facem pentru a debloca situația. Uh, însă am văzut că Consiliul a fost uh, foarte hotărât pe poziția sa de a bloca orice încercare de dezbatere deschisă pentru a ajunge la un compromis. În mai multe poziții ale Coreperului, de exemplu, s-a arătat că uh, Parlamentul nu a renunțat la toate amendamentele sale și că dacă nu o va face, nu se va ajunge la un compromis și dosarul va fi blocat în ansamblul său. Eu, în calitate de raportor, am spus cu claritate că nu pot accepta acest lucru, să renunț la toate amendamentele, deci nu doar la cele referitoare la viza umanitară și în special la viza umanitară ca și precondiție pentru o negociere ulterioară. Argumentul a fost că nu era uh, momentul sau locul potrivit pentru a discuta vizele umanitare, și de aceea vreau să întreb Comisia acum dacă este dispusă să facă o propunere separată pe tema vizelor umanitare, ceea ce a reprezentat o cerere de-a lungul timpului din partea tuturor actorilor implicați, uh, ONG-uri, uh, diverse reprezentanți ai societății civile, chiar și biserica ne-a cerut să uh, venim cu o propunere pentru a permite această viză umanitară, această protecție umanitară sub o formă sau alta. Am uh, discutat despre acest lucru cu raportorii din umbră și cu toți cei implicați în ultimii doi ani și am făcut această cerere inclusiv cu raportorul din partea PP, domnul Becker. Acum știm că la comisie s-a făcut o propunere în ceea ce privește uh, relocalizarea, tocmai pentru a uh, stabili aceste căi locale, uh, legale de a intra în Europa am uh, stabilit și un document uh, neoficial în care am spus că o astfel de propunere nu este suficientă pentru că este restricționată din punct de vedere geografic, din punct de vedere al categoriilor de persoane vulnerabile, deci nu se aplică tuturor situațiilor care apar în contextul vizei umanitare. La ultima întâlnire de natură tehnică, ni s-a spus că vom avea discuții suplimentare pe această temă și chiar recent am avut astfel de discuții cu domnul comisar Avramovolos. Am insistat pe această temă și cu vicepreședintele Timmermans și am arătat că avem nevoie de un angajament clar, explicit din partea Comisiei pentru a avea această chestiune umanitară în dosarul relocalizării. O altă propunere și cerere din partea uh, Consiliului a fost aceea de a accepta o legătură directă între acest proces de facilitare din dosarul vizelor și problema cooperării în procesul de readmisie. Asta ni s-a cerut din partea Consiliului și noi suntem dispuși să discutăm această temă în mod constructiv pentru a ajunge la un compromis. Mai mult decât atât, lipsa de voință a Consiliului nu s-a limitat doar la această chestiune a visei umanitare, așa cum am spus, ci și în ceea ce privește reprezentarea obligatorie și reîntrăgirea familiei. La această temă trebuie să spun că trebuie să facem ceva în ceea ce privește acele așa numite blank spots, locuri unde statele membre nu sunt reprezentate uh, în capitalele unde se prezintă aceste cereri uh, de vize. E o chestiune pe care trebuie să o discutăm prin instrumentul reprezentării obligatorii. Acesta este un instrument de care dispunem tocmai pentru a facilita obținerea unei vize umanitare. Și iată, uh, ne îndreptăm către sfârșitul președinției malteze și aș vrea cu această ocazie să mulțumesc pentru eforturile făcute de președinția malteză de-a lungul uh, mandatului său. Eforturi tocmai pentru a lucra pe marginea unei soluții constructive, pentru că am văzut mai multe președinții la rând în care a existat această lipsă de voință pentru a ajunge la un compromis cu Parlamentul European, dar chiar și așa uh, e nevoie ca Consiliul să aibă o atitudine mult mai constructivă și uh, Comisia ar trebui să ne ajute prezentând o propunere specifică pe tema vizei uh, umanitare, fie că e vorba de uh, relocalizare, fie că e vorba de uh, specific de viza umanitară. Și echipa de negociere din partea Parlamentului dorește să încheie această problemă, să ajungă la o soluție, astfel încât acordul să fie încheiat și să avem în sfârșit uh, un dosar uh, finalizat. Mi-aș dori ca Comisia și Consiliul să aibă ceva de spus uh, și am impresia că în ultima vreme s-au schimbat un pic lucrurile din partea Comisiei în ceea ce privește viza umanitară, ceea ce înainte era un nu categoric, acum a devenit un fel de da, haideți să analizăm situația împreună. Deci uh, negocierile uh, ar putea continua pentru codul vizelor fără să includem tema vizei umanitare, însă cer din partea Comisiei să-și ia un angajament clar în ceea ce privește celelalte elemente care sunt lăsate deoparte, pentru că noi am putea ajunge la un compromis pe vizele umanitare atunci când Consiliul va fi de acord cu un fel de reîntrăgire a familiei și de reprezentare obligatorie. Îmi pare rău că m-am întins atât de mult, dar cred că merita să o facem și să uh, lăsăm lucrurile clare la această temă. Pentru că situația actuală este una în care Consiliul nu uh, dorește în niciun fel să aibă legislație în domeniul JAI, decât dacă e vorba de un pas înapoi față de ceea ce avem ceea ce e de neacceptat pentru Parlamentul European. Președintele, da, mai avem uh, și tema cu e-privacy și niște voturi cheie, așa că ne oprim aici și vom asculta răspunsul din partea lui Monica și din partea, din partea domnului Becker și după aceea domnul Depre. Monica, te rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Când e vorba de situația umanitară și de viza umanitară, aceste lucruri sunt pozitive, mai ales uh, în ceea ce privește statul meu, dar dosarul este fals. Um, e o părere pe care încă o susține PP-ul. Nu trebuie să blocăm uh, uh, faptul că turiștii, oamenii de afaceri nu mai pot primi viză. Noi cei din PPE, am, prin domnul Becker și ceilalți, am spus că ar fi foarte bine dacă situația ar fi simplificată pentru turiști și pentru oamenii de afaceri. E foarte greu să atacăm statele membre spunând că nu iau suficiente măsuri de siguranță sau că nu iau măsuri adecvate de siguranță statele membre sunt măcar uh, precaute și au câteva rezerve, ceea ce este de înțeles. Chit că în acest context o viză umanitară are puțin de a face cu dosarul. Mi se pare că nu e locul în care să discutăm despre asta. Există state membre care, cred eu, sunt dispuse să dea o viză umanitară, dar CEJ a constatat că Parlamentul European nu poate să oblige statele membre să facă asta ține de dreptul statelor membre și noi nu putem să facem uh, presiuni pentru a obliga statele membre la ceva. Sunt celelalte chestiuni pendinte și în numele domnului Becker vă spun că în ceea ce privește aparținătorii familiei, um, actele de interpretare, actele de implementare, mă scuzați, uh, obligațiile de a da viză, um, aici cred că reușim mai ușor să ajungem la un consens. Nu știu uh, cum vom face cu viza umanitară, dacă vom face un dosar separat sau dacă discutăm despre acest subiect la returnări. Cred că putem să găsim un context în care să încadrăm acest subiect, dar oricum să lăsăm totul separat față de ceea ce înseamnă turiștii și oamenii de afaceri. Statele membre nu sunt uh, dispuse să dea o viză pur și simplu unei persoane la frontieră cu o identitate necunoscută. Și înțeleg asta cumva, mai ales dacă uh, e vorba de riscul de a lăsa un infractor în țară. Să fim așadar uh, cu atitudine de bun simț, să permitem călătoriile, uh, dar în concordanță cu normele de siguranță și în concordanță cu dorința noastră de a crea un coridor legal pentru Uh, refugiați, dar în acte normative separate. Mulțumesc! Mulțumesc! Helga Stevens, raportor uh, din umbră, și apoi uh, Gerard. Te rog! Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen iedereen. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt foarte dezamăgită de situația lucrurilor în dosar. Totul a început cu o reformă a aranjamentelor de viză, intenția fiind ca procedurile să fie accelerate pentru cetățeni. Gândiți-vă la o pagină de internet unde să fie regăsite toate uh, informațiile și prin intermediul căreia să poți depune cererea. SND-ul uh, a introdus uh, cumva ideea vizei umanitare uh, în acest act normativ. Chit că Comisia a fost car împotrivă. Vizele umanitare sunt vizele care sunt uh, date în consulatele din afara Uniunii Europene pentru ca astfel să se ajungă la procedura de azil în spațiul Schengen. Da, um, Uh, problema este că CEș s-a exprimat împotriva acestei idei. A decis că nu este posibil să obligăm statele membre să furnizeze o asemenea viză. Durata limitată pentru o viză de turist uh, și pentru o viză de om de afaceri uh, este cu totul altceva față de viza umanitară care are o, un alt termen. Și iată, urmarea este acum că Comisia este împotriva acestei idei, Consiliul este împotriva ideii și, dragi colegi, am eu impresia că mulți raportori din umbră, între timp, nu sunt de acord cu această abordare. De aceea vă cer un lucru. Stimate domnule raportor, înlăturați orice referire la vizele umanitare și continuați negocierile. Ar fi păcat, pentru că s-a muncit mult și ar fi mare păcat dacă tocmai la sfârșit nu am reușit să finalizăm întreaga lucrare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Gerard Depre. Uh, Mersi, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a mulțumi raportorului nostru și raportorilor din umbră, care s-au implicat foarte mult în acest dosar și a dorit să se concerteze cu majoritatea, cu toți raportorii din umbră. Deci mulțumesc. În ceea ce privește situația în care ne aflăm acum, raportorul are dreptate. În primul rând, Consiliul nu dă dovadă de deschidere în ceea ce privește facilitarea sistemului de vize. Este adevărat și trebuie să continuăm. Am avut un vot în comisia noastră, un mandat și vom continua în acest sens. Nu mă des, des, nu mă dezic, ca și doamna Stevens, de vizele umanitare. A existat o majoritate în Parlament care și-a dorit aceste vize umanitare. Dorim aceste vize umanitare și le solicităm. Însă, unde vor fi introduse? Este foarte clar că aceste vize umanitare nu vor exista în acordul cu privire la vize, pentru că Comisia nu și-o dorește, Comisia nu este, Consiliul nu și-o dorește, Comisia nu este de acord. Dar asta nu înseamnă că, vi, că lupta noastră pentru viza umanitară nu trebuie să continue. Uh, lupta încă nu s-a încheiat. Consiliul și Comisia a depus deja uh, amendamente cu privire la uh, relocare, la uh, transfer umanitar. Așadar s-a deschis o mică portiță, o portiță Uh, și noi trebuie să o deschidem și mai mult. Acum trebuie să punem presiuni în continuare asupra comisiei pentru ca comisia să depună o propunere pe care am solicitat-o de mult timp. Consiliul a deschis portița și trebuie să cerem comisiei să continue să deschidă această poartă și uh, chiar să o uh, deschidă și mai larg. În ceea ce privește acordul cu privire la vize, pe baza mandatului primit, în paralel, cerem comisiei să uh, înainteze pe uh, calea deschisă de Consiliu pe alte dosare pentru a avea un rezultat pozitiv. Și în acest fel vom putea să uh, avem rezultate bune atât pe acordul vizelor cât și pentru uh, Uh, vizele umanitare și îi mulțumesc raportorului că va transmite această solicitare comisiei în mod extrem de ferm. Vă mulțumesc. Um, we are very pressed for time. Mulțumesc. Ne presează timpul foarte tare în această dimineață și trebuie să trecem acum la e-privacy. Să începem dezbaterea și mai avem jumătate de oră înainte de vot. Trecem așadar direct la e-privacy. Mariu Lauristin, raportoarea noastră, ne va prezenta situația. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Este prima prezentare a noului regulament pentru e-privacy. Doresc să mulțumesc în primul rând comisiei, fiindcă am lucrat pe text și am convenit că de data aceasta comisia s-a prezentat cu un bun uh, text de lucru. Este un act normativ important, deoarece complementează și um, finalizează pachetul pentru protecția datelor și vrem să existe o implementare um, cu același calendar ca și GDPR, GDPR, ca și programul pentru protecția datelor. Știți, termenul este în mai anul următor. Cu privire la acest raport, am avut multe reuniuni preliminare. Mulțumesc foarte mult uh, pentru grupul de lucru pe articolul 29 um, și cu celălalt, mulțumesc și celorlalți cu care am avut consultări exhaustive. Ne-am întâlnit cu 80 de părți interesate diferite. Comisia a știut că o să fie foarte complicat să discutăm cu utilizatorii pentru că ei cer protecție. De cealaltă parte, industria vrea să știe cum este relația cu GDPR, cum va avea loc implementarea și așa mai departe. Acum, uh, imaginea este foarte clară, știm exact care sunt interesele și controversele. Acum, ne interesează problema relației cu GDPR. Deci, dacă pachetul GDPR se bazează pe articolul 8 din Convenția pentru Drepturile Omului, atunci să știți că de data aceasta legislația se bazează pe articolul 7. E vorba de protecția vieții private și a comunicării private, nu doar datele private, ci întregul proces de comunicare. Directiva a fost elaborată uh, în era în care nu existau platformele sociale și smartphone-urile. Ei bine, acum uh, avem uh, tot felul de servicii online și acum a devenit important și relevant pentru toți cei care apelează la aceste mijloace de comunicare online. E clar, consumatorii se așteaptă din partea noastră să oferim un nivel ridicat al protecției vieții private în acest nou mediu electronic. Tracking-ul este uh, pretutindeni, după cum arată studiile. Trebuie să arătăm însă și că putem găsi un echilibru cu inovarea și cu crearea de noi tehnologii. Ei bine, în acest context este important să avem regulament și nu directivă. Ne uităm la piața digitală unică. E clar că normele ar trebui să fie aceleași în toate statele membre, nu uh, depinzând de nivelul mediului digital sau de alți factori. Și da, se cade să ținem cont de anumite diferențe între statele membre, dar normele să fie aceleași și de aceea avem un regulament. Sarcina poate cea mai importantă a comisiei noastre este aceea de a ne asigura că prevederile din această legislație vor fi perfect aliniate pachetului GDPR. Pentru că acum se implementează regulamentul pentru protecția datelor, și trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt perfect aliniate. Nu vrem să existe noi interpretări, așa că e important să fim atenți aici. Trebuie să protejăm uh, sfera vieții private, nu doar în momentul în care se transmite informația, să ne uităm puțin și la device-uri, la aparate. Smartphone-urile din sunt un, din buzunarul nostru, televizoarele din uh, camerele noastre au o capacitate enormă de stocare. Transmit informații uh, foarte importante despre noi. Prin GDPR vrem să ne axăm pe privacy by design și by default și de data aceasta în regulament e important să existe și consimțământul individual. Este mult mai important aici ne uităm puțin la ce se întâmplă cu comunicarea privată și la pachetul pentru protecția generală a datelor. Acolo am recunoscut uh, interesul industriei, dar în cazul comunicării private e o persoană fizică și ea trebuie să decidă. Am, primit, am privit cu un ochi critic propunerea comisiei. Unele lucruri poate n-au fost exprimate atât de clar, mai sunt subiecte controversate. Uh, Grupul de lucru pentru articolul 29 ne-a oferit sfaturi importante despre cum să găsim soluții mai bune. Acum începem munca. Pe 21 iunie, în două săptămâni, vrem să avem o dezbatere de plină la uh, comisie, la comisia parlamentară, vă prezentăm textul, trece apoi vacanța parlamentară și ne vom întoarce direct cu temele făcute începând imediat în septembrie reuniunile cu raportorii din umbră. Chiar vrem să menținem acest uh, calendar. Președinția se așteaptă să muncim din greu și să existe continuitate. Mulțumesc deja tuturor raportorilor din umbră care și-au început activitatea, mai ales domnului Boni, cu care am organizat patru mese rotunde – zile intensive, dar este important să acoperim uh, întreg domeniul ca să înțelegem exact unde ne poziționăm. Deci ne așteaptă multă muncă și ne vom încadra în timp. Mulțumesc! Mulțumesc, Mariu! Un dosar uh, de mult așteptat și mă bucur că organizezi aceste mese rotunde mai ales pentru că astăzi nu ne-a rămas mult timp pentru acest prim schimb de opinii. Suntem uh, foarte uh, stresați uh, din cauza timpului în această dimineață. Haideți să-l folosim cu înțelepciune. Trei colegi doresc să intervină. Domnul Boni, doamna Stevens și domnul Albrecht. Doamna Intveld, mai e cineva? Adun acum toate uh, lorile de cuvânt. Vă rog frumos să-mi semnalați. Este foarte util Începem cu domnul Boni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și aș dori să mulțumesc raportoarei, nu doar pentru comentariile de astăzi, ci și pentru faptul că a organizat cele patru mese rotunde extrem de fructoase. Ne-au arătat cât de alambicat este acest regulament, dar a devenit clar că e nevoie de un regulament și nu de altceva. E important să lucrăm unii cu alții și să găsim soluțiile necesare, să vedem ce se întâmplă cu implementarea pachetului uh, pentru protecția generală a datelor și să ne gândim la relațiile cu codul european de comunicare electronică. Să înțelegem care este obiectivul nostru și anume de a asigura menținerea confidențialității și siguranței comunicării personale și să fie protejată viața uh, privată. Totodată, trebuie respectate pe deplin drepturile fundamentale, dar având și posibilitatea de a utiliza anumite date, în așa fel încât să îmbunătățim astfel viața oamenilor. Mai sunt câteva îngrijorări. E vorba de momentul în care va intra în vigoare acest regulament, deodată cu pachetul GDPR. Întrebarea este dacă va fi posibilă o implementare de facto din punct de vedere tehnic. Să avem în vedere și structurarea articolului 11. Am uh, mari dubii legate de stipularea unor posibilități neclare pentru statele membre. De exemplu, riscul de a distruge complet armonizarea la nivel național, cu soluții proprii. Și să vedem și care sunt uh, consecințele nedorite pentru modelul de afaceri sau pentru um, pur și simplu modul în care consumatorii sunt obișnuiți să folosească internetul și comunicarea. Apoi mai există și Uh, principiul don't track me, dar uh, să vedem ce înseamnă asta în termeni practici. Să vedem cum lucrăm cu partenerii noștri pentru a oferi posibilitatea pentru utilizatori uh, liberei opțiuni active, dar pentru a crea pentru mediul de afaceri um, soluții fezabile, în deplin respect al vieții private, cu deplin respect al vieții private. Eu cred că se vor găsi soluții la momentul potrivit, respectând calendarul. Deocamdată mulțumesc pentru niște mese rotunde extrem de uh, fructoase. Doamna Stevens. Domnul Stevens, mă scuzați. Doamna Stevens. Vorbesc în numele raportorului din umbră. Poltronul din umbră n-a putut fi astăzi aici. Poziția ECR-ului este sceptică. Um, suntem sceptici față de normele generale propuse. Iată care sunt îngrijorările principale. Se adoptă regulamentul prea rapid, având în vedere că în mai, la anul în mai va intra în vigoare și uh, pachetul general pentru protecția datelor. Colegiuitorii și autoritățile din statele membre vor trebui să implementeze uh, toate aceste norme, mediul de afaceri de asemenea. E oare realist să ne așteptăm ca totul să fie gata la timp, având în vedere că pachetul GDPR a fost adoptat, toată lumea uh, se pregătește pentru intrarea în vigoare. Domnul Dal- Dal- Dalton consideră că ar fi mai bine să amânăm e-privacy, să studiem mai întâi efectele și uh, potențialele defecte. Apoi, domeniul de aplicare incluzând uh, serviciile anciliare și OTT, Uh, s-ar putea crea niște consecințe uh, neprevăzute uh, și ar, ar fi îngreunată situația startup-urilor. Cel mai bine ar fi să vedem cum putem monitoriza pentru a identifica într-adevăr comunicarea periculoasă între potențial teroriști, de exemplu poate fi afectat și internetul lucrurilor. E nevoie de mai multă claritate și în ceea ce privește temeiul și domeniul de aplicare pentru metadate. Nu în ultimul rând, ne îngrijorează. Um, mediul de afaceri este îngrijorat de cookies și acțiuni de tracking. Filmele de publicitate vor, își vor găsi mult mai greu publicul țintă și conținutul ar putea fi foarte greu de obținut uh, pentru user în momentul în care ajungem la internetul lucrurilor și la comunicarea uh, între aparate, machine to machine. În ceea ce privește acțiunile de tracking și ce ar conține acestea, eu cred că se poate atinge un uh, echilibru fin în așa fel încât să obținem și securitate și stabilitate. Din partea al de Sofie Intveld. Da, mulțumesc și eu aș dori să, felicit, să o felicit pe raportoare pentru abordarea sa foarte pragmatică și inclusivă. Este un dosar foarte complex care se leagă de o serie de alte dosare și Trebuie să ne asigurăm că înțelegem pe deplin domeniul de aplicare și uh, legăturile sale cu alte dosare și, în același timp, să ne asigurăm că nu se suprapune cu EDPR și că nu sunt uh, lacune. Unii actori spun că nu avem acest, uh, nevoie de acest regulament pentru că avem, nevoie, pentru că avem deja GDPR nu sunt de acord. Există domenii care trebuie să fie reglementate, în care trebuie să precizăm foarte clar uh, domeniul de aplicare. O a doua observație este că trebuie să uh, clarificăm care este valoarea economică a datelor, pentru că vorbim despre protecția cetățeanului, a consumatorului și uh, societățile comerciale vorbi, vorbesc despre inovare și dezvoltare, însă se discută foarte puțin despre datele personale care includ metadate și care au valoare economică. Deseori se spune că serviciile sunt acordate gratuit, însă nu sunt gratuite, plătim cu datele noastre. Este un lucru care trebuie avut în vedere atunci când, vedem, când avem când examinăm acest proiect de regulament și impactul său. Ultima observație ar fi că uh, avem încă nevoie de informații suplimentare despre domeniile care sunt foarte dificil de prevăzut uh, cum vor uh, evolua în viitor. De exemplu, monitorizarea uh, mulțimilor în spații deschise. Va fi extrem de dificil să reglementăm acest lucru pentru că, în mod foarte clar, nu se poate nu se pot rezolva lucrurile prin uh, trasabilitate sau prin consimțământ. După aceea, în ceea ce privește consimțământul, după cum uh, uh, ca și raportor și, ra- și raportarea din urma PPE, considerăm că controlul trebuie, consimțământul este un aspect personal, un element foarte important. Înțeleg că pentru anumite uh, companie este jenant, însă dacă modelul de afaceri uh, al tău se bazează pe faptul că faci ceva ce clienții tăi până la urmă nu vor, atunci greșeala este în modelul tău de afaceri. Trebuie să existe un model de afaceri viabil care să acorde servicii utile, dar care să acorde și protecția pe care și-o doresc oamenii. Deci sper că vom uh, găsi un, uh, vom ajunge la un regulament care să satisfacă un numărul maxim de uh, părți implicate. Mulțumesc și Ian Albrecht, raportorul numărul pentru verzi. Mulțumesc, în primul rând, mulțumesc uh, foarte mult raportorului pentru munca preliminară și pentru buna cooperare cu uh, raportorii din umbră, în special domnul Boni a încercat să coorganizeze aceste reuniuni preliminare foarte utile pentru noi. Uh, mulțumesc raportorului că a uh, fost strict cu calendarul, pentru că, bineînțeles, în final Eh, avem cu toții nevoie de timp pentru a ne coordona pozițiile, însă în primul rând trebuie să adoptăm aceste legi. În primul rând este foarte important ca aceste legislație să treacă înainte ca GDPR să intre în aplicare. Altfel, aplicarea GDPR va începe și nimeni nu știe ce se va întâmpla după aceea cu uh, domeniul uh, vieții private, în domeniul electronic. Uh, acestea fiind spuse, acest regulament uh, e-privacy care este propus ca ceva nou la GD, nu este ce nu este ceva nou, ci este abrogarea directivei actuale în legătură cu viața privată online. Este un domeniu reglementat Există reguli de protecție a datelor în acest domeniu și motivul pentru care înlocuim sunt uh, asemănătoare cu cele din GDPR, că vrem să avem un singur uh, instrument juridic și un singur standard, decât să avem 28 uh, de interpretări diferite și transpuneri în statele membre, precum și aplicări. Am dorit de asemenea să introducem același mecanism ca și um, um autoritatea de supraveghere a datelor europene. Uh, totul este foarte fragmentat acum și este reglementat foarte puternic, pentru că aici nu vorbim doar despre da, dreptul la protecția datelor, ci dreptul la secretul comunicărilor uh, confidențiale, un aspect foarte important uh, astăzi și în special în viitor când vom ajunge la internetul obiectelor. Mie nu mi se pare că cineva va accepta un regulament în legătură cu viața privată care oferă o protecție mai slabă pentru viața privată și pentru confidențialitate decât directiva actuală. Și trebuie să arătăm foarte clar că dacă noi acum lucrăm pe amendamentele noastre și Consiliul la fel, până la urmă uh, amendamentele țin de viața privată și până la urmă tehnic trebuie să uh, facilităm comunicarea între controlorul uh, datelor și deținătorul datelor în ceea ce privește consimțământul și uh, aplicarea mai bună a acestor reguli la acele procese de comunicare. Da, lucruri care nu au fost uh, uh, foarte funcționale în trecut, cum ar fi servicii OTT care um, acordau și servicii de comunicare, precum și comunicări online sau offline prin Wi-Fi sau Bluetooth. Trebuie să discutăm despre toate aceste aspecte și or, însă orice propunere care scade standardul directivei actuale, actuale nu va fi acceptabilă pentru că oamenii își dau seama că li se trasează comunicările și oamenii vor mai mult control și nu mai puțin. Da, foarte ați arătat de ce avem nevoie de acest, această directivă. Comisia, vă rog doar un minut, uh, pentru că nu mai avem foarte mult timp și după aceea îi dau cuvântul raportoare pentru um, concluzie. Doamna Vanu, vă mulțumesc, stimați membrii, pentru această discuție foarte relevantă. Apreciem uh, foarte mult atenția pe care o acordați acestui dosar. Vă voi răspunde la câteva puncte pentru a vă ajuta cu discuția. În primul rând, această idee în legătură cu adoptarea rapidă Metoda pe care am utilizat-o în această propunere nu diferă niciun fel de alte propuneri. Este vorba de o eh, revizuirea unui instrument juridic legal, deci în mod foarte clar poate să fie adoptată în calendarul eh, introdus de Parlament. Mi se pare foarte util, există o interacțiune între comisiile de fond și celelalte comisii încercăm să ajutăm și președinția să uh, avanseze în acest sens. Scopul nu este să avansăm rapid, ci să avansăm uh, uh, în mod util în beneficiul companiilor mai mult decât al oricui pentru că va fi vorba de aceleași departamente uh, pentru certitudine juridică, ar fi mult mai bine să avem o abordare juridică până în 2018, dar și pentru utilizatorii finali. Intru acum în problematica datelor. Într-adevăr, avem nevoie de un de o de un model mai bun care să permită utilizatorilor să utilizeze mai bine datele. Ultima idee, suntem uh, dispuși să uh, acordăm asistență tehnică. Știți că avem o serie de reuniuni și suntem gata să contribuim la munca dumneavoastră. Mariu, uh, o concluzie rapidă. Da, ultima Uh, ultima remarcă, mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru munca împreună și mulțumesc în special comisiei și sper să continuăm pe aceeași cale și în același fel. Mulțumesc foarte mult, Mariu, pentru această discuție excelentă. Proiectul de raport va fi prezentat în 21 iulie, uh, iunie. Stimați colegi, avem votul la ora 10, facem o pauză de un minut și vom începe imediat votul. Does it work or do you see that? It's not working. So maybe you, you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 Organismului European pentru Comunicări Electronice. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dăm uh, un moment tuturor. Sunt câțiva colegi care au console nefuncționale, așadar aveți puțină răbdare până rezolvăm problema. Okay, the vote is closed. Um, that's, that is carried. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. Amendamentul 16 și 37 s-a deschis votul, s-a închis votul se adoptă. Amendamentul 17 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 25, amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a, deschis, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 27. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 28. S-a închis votul. Amendamentul 29 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 30 s-a deschis votul. Closed. S-a închis. Votul se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se, adop se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul la considerente. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. Se adoptă amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 și 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 38 voturi pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Mulțumim domnului Peterson. Din păcate nu poate fi alături de noi astăzi. Trecem la următorul vot amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Amendamentul 18 și 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 19. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentele 23 și 53 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 58. S-a închis votul. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. Se adoptă. 25 și 61 împreună. S-a închis votul. Se adoptă. 26 s-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. 3 și 28 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 4 și 30 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 6 și 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votul final prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, 14 împotrivă și o abținere. Just pause for one second while I get Facem o scurtă pauză pentru a trece la următorul vot. Raportor este domnul Boni. Este vorba de regulamentul în ceea ce privește avertizarea timpurie și procedarea de evaluare a riscului pentru substanțe psihotropice. Vot unic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru, un împotriva. Uh, felicitări domnului Boni. Aceasta este o parte a unui pachet. Următorul punct, uh, următorul uh, raportor, doamna Jimenez Beseril Barion, pe aceeași temă, cu o mică diferență. E vorba de prevederi minime ale elementelor uh, ce alcătuiesc uh, delictele și sancțiunile aplicabile în ceea ce privește traficul licit cu droguri și definirea drogului. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi uh, pentru, unul împotrivă, o abținere. Felicitări Teresei, care nu este însă aici. Și acum, ultimul vot. Trebuie să citesc tot asta? Okay. Um, I have to read a very boring things. Trebuie să vă citesc ceva foarte plicticos. Vă rog să rezistați, pentru că se pare că trebuie să-l citesc. Este votul final pentru memorandumul de înțelegere între EULISA în ceea ce privește domeniul uh, JAI și Eurojust. Și trebuie să vă citesc uh, textul. Consiliul a hotărât pe 19 aprilie să consulte Parlamentul European în ceea ce privește decizia de implementare a Consiliului provizorie pentru încheierea de către Eurojust a unui memorandum de înțelegere între EU-LISA și Eurojust. Decizia de implementare este o măsură pe baza achiului din titlul 6 al fostului uh, tratat al Uniunii Europene și în conformitate cu CEJ, Consiliul a oferit un termen de trei luni pentru ca Parlamentul să-și exprime opinia. Acest uh, memorandum se aprobă prin uh, procedură simplificată și a, aceasta se face fără amendamente în conformitate cu regula 51. Dacă sunt obiecții, probabil că ați văzut că am sărit peste o parte din text. Asta pentru că dacă aș fi citit 10 minute acest text, probabil că v-ați fi plictisit prea tare. Aveți obiecții? Nu. Atunci trecem la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 37 de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Vă mulțumesc, mulțumesc Thomas, mulțumesc dragi colegi, s-a încheiat sesiunea de voturi, vă mulțumesc pentru răbdare. We will just pause. We have a item vom face o scurtă pauză. Avem următorul punct la 10 și jumătate. Este vorba de punctul 12 și 13 de pe ordinea de zi cu ministrul italian. Așa că, dacă nu participați la această dezbatere, vă rog să părăsiți sala în liniște și vom reîncepe la 10.30.

Dear colleagues, we can, uh, if... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom trece la următorul punct. Punctul uh, 12 și 13. Și uh, vreau să dau un bun venit uh, domnului Domenico Manzioni, subsecretar de stat la Ministerul de Interne al Italiei. Mă bucur că dânsul a putut să vină astăzi aici pentru un schimb de opinii cu comisia noastră. Avem o uh, prezentare alături de uh, raportul misiunii LIBE, care a avut uh, loc între 18 și 21 aprilie, o delegație care a fost coprezidată de doamna Barbara Cudrișca și fostul președinte al acestei comisii, domnul Lopez Aguilar, și care au vizitat Italia între 18 și 21 aprilie. Era o misiune de informare pentru a explora situația la fața locului, în vederea uh, analizei uh, felului în care se implementează politica de migrație și de azil uh, a UE și a legislației, membrii doreau să vadă cu ochii lor ce se întâmplă la fața locului. Programul a inclus vizite la tabele de primire, porturile de debarcare și au văzut cum se aplică procedurile din hotspoturi la Augusta și Poțalo. În timpul misiunii, delegația s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților italiene, organizații internaționale, bineînțeles UNHCR, Comisia Europeană, agenții UE și alte organizații neguvernamentale. Voi da după aceea cuvântul colegilor să ne prezinte rezultatele acestei misiuni. Delegația a venit cu mai multe concluzii și recomandări și considerăm că este important să avem un dialog uh, cu dumneavoastră pe această temă, de aceea vă mulțumim pentru prezență. Vreau să avem uh, cât mai mult timp pentru această dezbatere, așa că voi scurta intervenția mea, pentru că mulți uh, membri ai delegației sunt prezenți astăzi aici. Am să vă dau cuvântul în primul rând dumneavoastră, domnule Manțione, pentru a ne prezenta Uh, părerea dumneavoastră, foarte pe scurt, poate, mai bine, pentru că în felul acesta avem mai mult timp pentru dezbatere cu membrii comisiei noastre, pentru a avea o sesiune mai interactivă și în uh, comentariul dumneavoastră introductiv, probabil că ne veți da elemente foarte interesante legate de hotspot-uri, de cum vedeți dumneavoastră situația la ora actuală și după aceea vom putea începe dezbaterea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Sunteți uh, binevenit aici și vă dau cuvântul imediat, vă rog. Eh, grazie Presidente, sono io che sono... Mulțumesc. Domnule președinte, este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a dezbate aceste teme importante. Comisia LIBE s-a deplasat în Italia în urmă cu puțin timp. Am avut, bineînțeles, și uh, alte ocazii de a discuta aceste teme. Cu ocazia delegației ne-am centrat însă pe trei uh, teme esențiale pentru noi. În primul rând, politica aplicată la nivelul hotspoturilor. Comisia Libe a putut constata acest lucru la fața locului, în acțiune. A vizitat, de altfel, aceste hotspoturi în Augusta și Poțalo. Există și altele în țara mea și în alte țări care uh, există sau sunt înființate acum. Conceptul acesta de hotspot, ținând cont de faptul că legislația europeană nu are o definiție prea clară, și de altfel uh, în multe state europene, în multe state membre, nici măcar în Italia nu există o definiție foarte clară pentru aceste hotspoturi. E vorba de centre de primire care seamănă cu alte centre pe care le-am avut uh, în uh, insule, în Sicilia, de asemenea în Calabria, Puglia, Campania și în alte regiuni. E vorba de centre unde se desfășoară în primul rând o activitate logistică. Ne centrăm pe zona mediterană și uh, portul cel mai apropiat de aceste hotspoturi este cel unde se desfășoară majoritatea operațiunilor uh, exercitate de uh, paza de coastă italiană și de alte agenții sau actori implicați. Acest lucru l-am analizat deja cu ocazia vizitei acolo. În aceste centre se face procesul de identificare, care este obligatoriu și aceasta ne aduce în fața diverselor uh, problematici de natură juridică, pentru că, dincolo de o anumită limită temporală, avem nevoie de o intervenție a autorității uh, juridice, deci depășind un anumit termen prin mecanismele pe care le-am aplicat până acum și care au căpătat din ce în ce mai mare flexibilitate prin utilizarea uh, conceptelor de hotspoturi mobile, practic uh, forțele noastre de poliție au reușit să identifice toate persoanele care au ajuns pe teritoriul uh, nostru. Cred că toate aceste operațiuni În ciuda uh, criticilor manifestate din partea anumitor sectoare, uh, toate acestea au fost, uh, spuneam, foarte utile și asta din mai multe motive. În primul rând și motivul esențial este că nu există nicio structură sau niciun mecanism de primire care să se poată organiza, și asta nu doar în Italia, ci în general în Europa, pentru că nu se știe niciodată dinainte câte persoane, ce fel de persoane vor intra pe teritoriul nostru. În al doilea rând, un al doilea element esențial este că primirea trebuie să se combine cu diverse sisteme de securitate, măsuri de securitate și asta, bineînțeles, influențează și felul în care se implementează anumite programe europene programe care la momentul uh, actual uh, nu sunt prea bine implementate, cum ar fi, de exemplu, relocalizarea. Și aceasta face legătura între cele două aspecte. În primul rând, uh, returnarea care n-a funcționat foarte bine și va funcționa și mai puțin bine pe viitor dacă nu se știe Uh, care sunt persoanele care trebuie să fie relocalizate. Iată de ce, la nivelul hotspoturilor, uh, activitatea noastră ar trebui să fie foarte utilă și cred că a fost utilă, pentru că procesul de identificare, după cum spuneam mai devreme, s-a făcut pentru toate persoanele care au ajuns pe teritoriul nostru și nu sunt puține la număr. Dacă ne gândim la numărul de persoane care au ajuns anul trecut, de exemplu, pentru că uh, Ruta prin uh, Mediterana Centrală este ruta cea mai utilizată de către migranții din Africa, în special din sudul și uh, vestul Africii. Am ajuns la peste 181.000 de persoane uh, care au debarcat pe teritoriu. Al doilea aspect pe care ar trebui să-l includem aici este cel al activității NGO-urilor. În țara noastră, în Italia, în urma audierii pe care am avut-o cu anumiți magistrați la nivelul Parlamentului, am um, dezbătut această chestiune a activității ONG-urilor. Am înființat și uh, o comisie de apărare la nivelul Senatului, care a făcut o anchetă și a tras mai multe concluzii, printre care aceea că activitatea ONG-urilor o activitate, bineînțeles, complexă și diversă, diversificată, um, s-ar putea transforma într-un uh, canal de uh, transfer de ajutoare umanitare care să înlocuiască practic uh, modalitățile stabilite la nivelul statului suveran. Și am să vă spun care este părerea mea și nu vreau prin aceasta să generalizez, pentru că există anumite aspecte puțin transparente. Sunt în curs uh, anchete din partea uh, justiției și, de asemenea, prin uh, mecanisme de implementare a legii. Dar cred că în centrul Mediteranei, problema care se pune nu este neapărat de cine va salva vieți omenești, ci o problemă de natură juridică, pentru că uh, un port sigur pentru cineva care salvează uh, persoane în mijlocul Mediteranei se află în Calabria, Sicilia și aici se pune o problemă de natură politică. O altă chestiune care mă surprinde foarte tare este că nu e vorba aici de un răspuns structurat și nu pot să înțeleg acest lucru, pentru că noi în toate dezbaterile publice pe care le avem am repetat de nenumărate ori că fenomenul migrației nu mai este ceva cu totul excepțional a devenit uh, o situație aproape normală, nu mai este o anomalie și a devenit un fenomen de-a dreptul structural. Dacă ne gândim în continuare că pe viitor uh, sau pe termen lung zona Mediteranei va fi traversată în sus și în jos uh, de tot felul de bărci, cred că avem nevoie de un răspuns mai bine structurat față de această provocare. Există și un alt argument aici. care uh, ne-a făcut să avem uh, o dezbatere foarte interesantă cu uh, prietenii noștri, cu domnul Lopez Aguilar, de exemplu. Mă refer la procedura de la Dublin. Am ajuns la un acord și asta este și în ziua de astăzi poziția Italiei, pentru ca procesul de reformă de la Dublin să aibă trei aspecte fundamentale pentru Italia. În primul rând, procedura prealabilă care complică și mai mult lucrurile. În al doilea rând, menținerea responsabilității pentru țara de intrare și, în al treilea rând, solidaritate solidaritate care lipsește în ziua de astăzi. Solidaritate fie există, fie nu există. Dacă vorbim de o solidaritate flexibilă, nu mai are niciun sens, pentru că dacă vorbim de așa ceva, practic nu mai e o adevărată solidaritate. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte util, într-adevăr, tot ce ne-ați spus și sper acum să avem intervenții din partea colegilor, în special celor care au fost acolo prezenți. Ați menționată uh, colegii noștri din delegație, doamna Cudrișca, domnul Lopez Aguilar, poate că putem începe cu câteva elemente uh, în urma observațiilor pe care le-ați făcut acolo și după aceea, la sfârșit, uh, să răspundeți eventualelor comentarii făcute de colegi. Juan, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Medico Manzone, Piacere rivederla. E o plăcere să vă revăd. Este o plăcere să vă revăd, după cum spuneam, și voiam să vă mulțumesc în italiană pentru că ați venit aici, pentru că ne-ați vorbit, dar și pentru angajamentul de care dați dovadă și acum trec la engleză. Che giustifica la delegazione che abbiamo condiviso. Situația este gravă și tocmai de aceea se justifică această misiune libe. Misiunea a avut loc, a fost onoare pentru mine să merg acolo. Notițele mele sunt în engleză și acum uh, voi trece la limba engleză. Tuturor membrilor și uh, tuturor celor prezenți aici le spun următoarele. Am uh, fost uh, cu delegația Libe în regiune pentru că a fost necesar. Am asistat, uh, a, a, a meritat să analizăm situația de la fața locului. Experiența delegației este una de-a dreptul iluminatoare. Îmi permit să o numesc așa. Punctul principal a fost un schimb de opinii cu autoritățile implicate, gestionarea crizei refugiaților. Avem de-a face cu una dintre frontierele cele mai vulnerabile ale Uniunii Europene. Frontiera italiană, de sud, insulele și hotspoturile. Doresc să subliniez importanța schimbului de opinii pe care l-am avut, un schimb de opinii îndelungat și exhaustiv cu forțe judiciare, cu parchetul din Catania. A fost foarte interesant. Și am aflat despre căutările întreprinse de autoritățile italiene. Și sunt de acord că solidaritatea se impune. Am văzut din activitatea mea de la Libe că solidaritatea nu mai reprezintă doar o vorbă în vânt. Foarte multe state membre sunt reticente în a manifesta solidaritatea, ceea ce nu are nicio noimă solidaritate față de Grecia și Italia. Dar acum uh, discutăm despre Italia. Consecințele declarației sau acordului UE-Turcia au fost previzibile pentru Italia. A însemnat uh, de fapt că se schimbă puțin uh, traseul mafiei prin Libia și apoi ajungând în Italia. Un drum de, de coșmar. La sfârșit, uh, doresc să menționez alte câteva uh, experiențe utile din timpul acestei delegații. Mulțumesc uh, guvernul italian, um, înaltului reprezentant ONU pentru refugiați, ONG-urilor, autorităților locale și regionale pentru tot angajamentul de care au dat dovadă, nu doar în a înțelege, ci și a gestiona criza refugiaților din Italia. În al doilea rând, cu toții înțelegem evaluarea situației dificile, cu primirea, înregistrarea, procesarea unui număr atât de mare de refugiați. E vorba de punctele principale de intrare în Europa. Am fost impresionați de efortul și sacrificiul făcut de autoritățile italiene. E însă clar că e nevoie de nouă legislație în ceea ce privește minorii neînsoțiți. Ar fi un pas în direcția cea bună, un pas absolut necesar, fiind dată apariția numărului, fiind dat apariția numărului din ce în ce mai mare de minori, printre care minori neînsoțiți, persoanele cele mai vulnerabile, practic. Autoritățile locale, forțe judiciare se confruntă cu limitări importante din cauza restricțiilor bugetare uh, din politica aceasta generală de austeritate. În termeni practici, politica de austeritate a însemnat că acele state care se confruntă acum cu provocări la prima mână se află într-o situație de contradicție. Ar trebui să facă, să întreprindă sarcinile pe care le cere Uniunea Europeană la frontiera externă, dar să facă asta diminuând mijloacele financiare, ceea ce este inacceptabil. Deci trebuie să se schimbe ceva, nu doar la scară europeană, ci um, și la nivelul restructurării politicilor însăși. în ceea ce privește Dublin, acordul de la Dublin, acesta trebuie reformat. În hotspot-uri trebuie identificate vulnerabilitățile în rândul persoanelor, trebuie identificate legăturile familiale, dreptul la o viață de familie trebuie să fie respectat, iar transferurile trebuie să fie făcute eficient, în deplin respect al drepturilor fundamentale, mai ales cu privire la protecția minorilor. copiii migrat, migranți trebuie să fie priviți ca fiind mai întâi copii, minori mai întâi, și apoi să primească protecția de care au nevoie și pe care Uniunea Europeană le-o datorează. E strigător la cer faptul că statele membre nu își asumă angajamentele la care s-au obligat la aceste reuniuni de Consiliu cu concluziile Consiliului și așa mai departe. Și după aceea guvernele statelor membre au negat ele însele aceste chestiuni. Și e nevoie de operațiuni la scară largă de căutare și salvare. Am văzut care sunt limitările și aici. Și deci, insist. Și am insistat mereu. Trebuie să creăm niște rute de migrație sigure și legale pentru a curba uh, activitatea mafioților. Doar astfel vom uh, oferi o cale celor disperați pur și simplu, care cad pradă mafiei, pentru că altă șansă nu au. Europa trebuie să creeze niște rute alternative, sigure și legale. Și apoi, în ceea ce este reașezarea, și ea trebuie implementată. Membrii delegației au uh, fost de acord că Italia face față eforturilor acestora cu greu și ar trebui să fie un semnal de alarmă. Europa să se trezească. E nevoie de un răspuns colectiv, solidar, cu o asumare partajată a răspunderii. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc, spune președintele. Îi rog pe colegii care au uh, participat la delegație, am o listă lungă de vorbitori, să vorbească mai întâi. Barbara Spinelli, Cecil Chienghe uh, și ceilalți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt de acord cu tot ceea ce a spus antevorbitorul meu. Sunt de acord cu toate concluziile. Doresc să subliniez o idee. M-a impresionat implicarea autorităților italiene au dat dovadă de o bună gestionare a situației migrației. Am înțeles că a fost nevoie de ceva timp până să se ajungă uh, în acest punct. Acum uh, sunt în punctul în care fiecare nouă intrare în Italia este înregistrată. Și este o mare realizare. Față de concluziile antevorbitorului meu, lansez uh, trei întrebări. Un lucru care mereu și mereu îmi vine în minte după această delegație. În primul rând, mă refer la o problemă de natură juridică. În altul reprezentant ONU pentru refugiați și ONG-urile au făcut niște acuzații că există o nouă legislație care să reglementeze procedurile de uh, acordare de statut de refugiat. Și se spune că ar fi îngrădite dreptul, ar fi îngrădit dreptul uh, solicitanților. În instanțe se utilizează doar uh, înregistrări, iar uh, solicitanții nu pot să parvină în persoană în fața judecătorilor. Deci, Aștept o explicație din partea dumneavoastră. E adevărat că dreptul solicitanților de azil sau dreptul celor care cer protecție internațională este încălcat sau nu. Știu că e pe undeva o dilemă, fiindcă pe de o parte ai, vrei să fii eficient și să treci repede, pe repede înainte procedurile pentru a vedea dacă oamenii sunt eligibili să primească protecție sau nu și de cealaltă parte sunt standardele și obligațiile uh, Uh, față de drepturile omului? A doua întrebare. Mă refer aici, deci se referă la cooperarea agențiilor guvernamentale cu ONG-urile. La multe niveluri am văzut o cooperare excelentă a autorităților locale, autorităților naționale italiene cu ONG-urile. Chiar vă felicit! pentru asta. Este o realizare extraordinară, fără doar și poate. Dar nu înțeleg un lucru. Cum se poate să fie ajuns în punctul în care e o cauză în instanță împotriva unui ONG? Este un ONG care încearcă să ofere asistență migranților. De ce s-a ajuns aici? De ce n-ați putut coopera? cu ONG-ul respectiv în așa fel încât uh, Italia să devină efectiv un model de urmat uh, la capitolul cooperare cu ONG-uri, mai ales că sunt în continuare state care refuză să primească migranți. Deci întrebarea mea este, de ce n-ați fost în măsură să cooperați mai bine? și de ce s-a ajuns până aici uh, în instanță. Și acum a treia și ultima întrebare din partea mea. Pe de o parte, sunt de acord cu antevorbitorul meu când spune că avem înainte o sarcină uriașă să ajungem la un nivel acceptabil de relocare. Și nu este acceptabil că există state care refuză să primească migranți reașezați. Trebuie să căutăm soluții. Dar, după această delegație, impresia mea ar fi în felul următor. În Italia, la fața locului, procedura de relocare e destul de complicată, împovărată administrativ, și uh, întreprinse în așa fel încât la final numărul persoanelor uh, relocate este redus. Deci, domnule ministru, oare unde este problema? E în rândul celorlalte state care refuză să-i primească pe acești oameni? Sau problema e și din cauza, din cauza procedurilor, a anumitor uh, uh, impedimente locale, dincolo de Dublin, care a fost oricum menționat. Mulțumesc. Barbara Spinelli. Mulțumesc, uh, domnule Manțione, pentru prezentarea dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru că ați menționat cât de important este să existe solidaritate flexibilă uh, la normele și procedurile Dublin. Doresc de asemenea să mulțumesc călduros secretariatului LIBE pentru raportul foarte bun elaborat în urma delegației întreprinse de noi. Unele lucruri au fost menționate deja de Barbara, antevorbitoarea mea. Eu aș vrea să mă refer la interacțiunea cu ONG-urile. S-a vorbit mult despre asta, nu doar la nivelul procuraturii din Catania, dar și în rândul ONG-urilor. Am ascultat uh, mesajele. N-aș vrea să se ajungă în situația în care oamenii ajung să privească acțiunile ONG-urilor, ONG-urilor ca fiind acțiuni care creează un canal umanitar separat. Este foarte periculos să apară ideea că poți să întreprinzi o acțiune de căutare și salvare ilegală. Oricum, e și o contradicție aici. Căutarea și salvarea în sine sunt acțiuni justificate, legale, pentru că salvezi viața cuiva. Deci aici, și aici apare solidaritatea aceasta flexibilă. Și oricum e o contradicție să trebuiască să menționez că solidaritatea e flexibilă, că poate fi flexibilă. Până acum nu există o dovadă, Guardia de Finanția acceptă această idee. Deci nu este o dovadă concretă că ONG-urile ar fi acționat ilegal. Mai multă claritate, vă rog. N-aș vrea ca oamenii să aducă în discuție implicarea mafiei fără dovezi ferme. În Italia, procuraturile au uh, experiență cu mafia, deci să nu vehiculăm așa cu atâta ușurință noțiunea de mafia fără dovezi. Cu privire la migrația ilegală uh, și identificarea și uh, acceptarea solicitanților de azil uh, și noua lege, noul proiect de lege, spuneați că încercați să evitați contactul direct cu un judecător și deci va exista o înregistrare video în primă instanță um, a refugiaților. Mie mi se pare că e com- e periclitată, mă scuzați, poziția solicitanților. Și mai e o lege în discuție. Legea privind minorii, minorii uh, neînsoțiți. Despre această lege se discută în termeni pozitivi. A fost elaborată într-o cooperare strânsă cu ONG-urile. Este o legislație foarte bună și un al treilea element, acordurile bilaterale dintre Italia și Libia. Doresc să vă spun ce mi-au transmis reprezentanții ONG-urilor din Italia și reprezentanții de la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Libia nu mai este o țară de tranziție pur și simplu, este și țara din care oamenii fug. Nu mai există un stat în Libia. Drepturile omului nu sunt protejate. Taberele care există sunt uh, niște lagăre Domnului Manționi, aduc aminte când avem uh, relații de multă vreme cu Libia și în 2009 după acordul dintre Gaddafi și Berlusconi uh, au fost probleme din cauza faptului că la vremea respectivă s-a refuzat intrarea unor libieni în Italia. Deci problemele acestea sunt uh, de, de mult, de demult. Cu privire la identificare, da, se face identificarea refugiaților, e însă un raport Amnesty International în care se spune prelevarea de amprente e făcută cu prezența forțelor judiciare. Asta susține Amnesty International și a... Cel mai important este să fie reformat sistemul Dublin. Oricât de mult am negat asta. Până nu facem asta, relocarea ultimul subiect la care mă refer, nu va funcționa. Și vă ofer câteva cifre pentru Italia. În 2015, sau de fapt din 2015, în perioada 2015-2016, în Italia, au fost făcute câteva transferuri în regim uh, Dublin. ...5.049 transferuri Dublin și în același an 3936 de relocări. Înseamnă că mai multe persoane sunt returnate în Italia după ce au fost în, trimise într-un alt stat membru decât uh, persoane trimise din Italia în altă parte sub schema relocărilor. Deci, dacă nu facem uh, din acest uh, ultim sistem unul funcțional, în Italia vor sosi mai mulți oameni și nu mai puțini. Întrebarea mea este ce vor să facă autoritățile italiene discutând acum în contextul reformei de la Dublin? Vă veți uh, folosi dreptul de veto la Consiliu? O întrebare foarte bună despre ce se întâmplă la Consiliu. Vă mulțumesc că ați adresat-o și și despre Dublin. Dragi colegi, mulțumesc. Știu că aveți multe de spus și pot fi spuse multe, dar uh, limitați-vă la 3-4 minute. Cecil Chienghe, acum. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Claude. Doresc și eu să mulțumesc subsecretarului Manțione pentru o declarație succintă, dar foarte importantă față de vizita noastră în Italia. Și eu am luat parte la această delegație. Și sunt de acord cu prezentările făcute de colegii mei, în special uh, uh, cu ce a spus uh, Juan Fernando sunt de acord. Am putut să vedem la fața locului, la prima mână, ce se întâmplă. Și cum arată legislația elaborată de noi? Ce înseamnă solidaritatea? Am fost în hotspots, am văzut care este activitatea ONG-urilor, am discutat despre reforma acordului de la Dublin. Totul însă s-a bazat pe premisa că există solidaritate. Pentru mine acesta este punctul esențial. Ne uităm la cum funcționează solidaritatea la fața locului, în teritoriu, și ne uităm la ce face uh, uh, Italia. Ne uităm la articolul 80 din tratatul privind funcționarea UE și acolo se spune că trebuie să existe solidaritate și trebuie ca răspunderea să fie partajată și în termeni financiari. Însă dacă nu mergi în Italia și nu vezi ce e acolo, atunci uh, articolul 80 par, pare să fie un articol mort. Uh, nu pare să se aplice absolut deloc resursele sunt aceleași. Nu există resurse în plus mobilizate pentru a uh, rezolva această urgență majoră. Iar uh, țara respectivă nu poate fi lăsată de izbeliște. Nu este corect ca Italia să se ocupe singură de această problemă. Identificarea are loc în hotspot-uri. Există o identificare de 100%, dar nu e de ajuns. Trebuie să fim în măsură să salvăm vieți omenești și să facem operațiunile de căutare și salvare. Și acum revin la activitatea ONG-urilor. E nevoie de reguli noi și la nivel internațional, în așa fel încât ONG-urile să poată funcționa și să opereze la parametrii optimi. Totul în concordanță cu ceea ce fac autoritățile. vă anunț cu satisfacție că uh, există un uh, vas uh, um, din Italia care a câștigat un premiu pentru acțiunile întreprinse pe mare, acțiuni de salvare. Se acoperă o nișă. Există o nevoie care este acoperită de um, cei care întreprind aceste acțiuni. N-ar trebui să-i criticăm, ci ar trebui să-i lăudăm. Și am ascultat cu mare atenție ce a spus uh, invitatul nostru și în ceea ce privește relocarea. Am, uh, am vorbit și despre acest subiect în timpul delegației noastre, dar problema rămâne lipsa solidarității. Sunt țări care fie nu vor relocarea, fie îi aleg pe cei care vor să fie relocați și preferă femeile și copiii. Par să aplice un tratament preferențial. Noi ar trebui să condamnăm această, acest comportament. Pentru că sunt uh, și alte persoane care au fost trecute prin sistem și sunt perfect eligibile pentru relocare. Iar uh, faptul că ești selectiv uh, devine problematic pentru Italia și Grecia. Instituționale. de... Cred că trebuie să felicităm autoritățile italiene pentru ceea ce au realizat, însă atunci când vorbim despre politică externă, trebuie să ne asigurăm că se face mai mult și că există o abordare globală pe care a solicitat-o Italia de mult timp, să existe modalități licite de migrare și să ne asigurăm că îi putem proteja pe acești oameni. Ace- pentru mine această misiune a fost crucială. Am examinat și situația minorilor neînsoțiți, dar și situația de traficare a femeilor. Am examinat uh, traficarea femeilor și felul în care erau tratate în centrele de primire. Vă mulțumesc, Cecil, domnul, domnul Scripec. Mulțumesc foarte mult. Domnule Manzione, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și eu vreau să vă mulțumesc pentru organizarea misiunii, care a fost foarte bună din partea dumneavoastră. Mulțumesc și secretariatului, totul a fost foarte bine organizat, transportul, am avut o serie de întâlniri cu procurorii și cu primarii orașelor uh, care ne-au fost foarte utile, deci am putut să vedem foarte multe uh, lucruri m-a frapat buna cooperare între toate agențiile implicate. A fost un exemplu foarte bun, în special de la sediul Frontex, unde am văzut cooperarea între forțele statelor membre care participă toate la aceste operațiuni. Așadar, mi s-a părut extrem de utilă această vizită, în special în uh, cazul hotspoturilor. Și în porturi uh, ne-am întâlnit cu mulți marocani care recent uh, debarcaseră și fuseseră preluați, erau păziți de o forță polițienească, aceste cifre pe care le vedem, uh, vedem că sunt foarte mulți uh, marocani și sunt principalii care sunt returnați. Uh, marea lor majoritate sunt returnați, însă cererea lor este tratată pe teren. Și am aflat din nou că e un lucru frapant că numărul de intră de uh, oameni care vin din Bangladesh și Nigeria sunt foarte este foarte mare și uh, erau cifre foarte mari comparativ cu alte state. Uh, cum putem să creștem conștientizarea în legătură cu ce se întâmplă în aceste țări, uh, dat fiind uh, Uh, că sunt foarte multe, uh, uh, că avem venit din 30 sau chiar 60 de state din Africa subsahariană. Am descoperit așar o schimbare din Pakistan, Siria și Irak, doar unul din cinci oameni, o schimbare foarte mare a locului de proveniență a acestor oameni. Cred că este un aspect la care ar trebui să ne gândim ce putem face și cum să ne focalizăm atenția mai bine. Aceste centre, uh, acest centru de primire de la Castanovo uh, ne-a frapat uh, Uh, buna primire de acolo, mm, cursurile de limbă, mm, foarte în calitate înaltă, însă am aflat că acest centru ar putea să fie închis datorită așa numiți factori structurali. Deci credem că mm, este îngrijorător uh, trebuie să eliminăm orice suspiciune că se este implicat, ar fi implicată în mafia, însă fără foc nu iese fum. Am auzit că există anumite anchete în, acest, în această zonă. Puteți să ne dați uh, mai multe informații despre gestionarea acestor centre. Nu am vizitat uh, un alt centru în care auzisem că sunt traficanți și uh, am avut relatări că situația este scăpată de sub control în alte părți. Așadar, uh, uh, puteți să ne dați informații suplimentare, pentru că aici ar putea să existe un abuz de fonduri trimise de Uniunea Europeană pentru asemenea centre. După aceea, factorul libian Acolo traficanții sunt liberi, pot să facă ce vor. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ONG-urilor care ne-au arătat uh, înregistrări video uh, cu atrocități uh, care au loc acolo și lumea știe despre acest lucru. Din nou, recunoaștem povara majoră pe care aceste veniri o plasează asupra infrastructurii dumneavoastră și apreciem munca dumneavoastră pentru că a fost impresionant să vedem cât de organizate sunt aceste procese. Însă a, în momentul acum când fluxul crește foarte mult. Domnul Paleze, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îl felicit pe domnul Manțione pentru prezentarea sa. O mulțumesc felicit pe Barbara și pe domnul Lopez Aguilar care au condus misiunea noastră pentru o vizită de succes în Sicilia. Îi felicit pentru echilibrul pe care l-au găsit și pentru raportul redactat. Uh, a fost uh, foarte util că ne-au însoțit și colegii din Italia, dar nu din Sicilia, și colegi care nu erau din Italia. Am, uh, ne-am făcut o idee bună despre cum funcționează sistemul italian. italian. Am discutat cu cei implicați în uh, procedura de primire, dar cred că ar trebui să mă refer la un lucru în ceea ce privește zonele Ragusa și Augusta. Uh, în legătură cu originea etnică a majorității refugiaților în Sicilia, nu sunt sirieni după acordul cu Turcia. Și, de fapt, uh, programul de transfer a eșuat pentru că poți să transferi doar persoanele de origine etnică, unde sunt mai mult de 5% persoane uh, de originea respectivă și pentru multe etnii ajungeam doar la 3%. Nu înțeleg uh, poziția luată de anumite state membre care și-au, uh, nu și-au respectat angajamentele, însă pe lângă acest lucru trebuie să respectăm fluxurile migratorii și poate să reexaminăm acest prag de avem nevoie de mai multă solidaritate și putem să obținem acest lucru doar printr-o reformare a programului Dublin 3, pentru ca statele membre să își asume responsabilitatea. Trebuie să uh, regândim întregul sistem de la Dublin, nu să îl redactăm, nu să îl modificăm ușor. Legea Miniti răspunde unei necesități din Italia, datorită timpului de așteptare care era prea îndelungat. Eu sunt de centru dreapta și sunt mândru de asta și nu sunt de acord cu ceea ce au spus câțiva dintre antevorbitorii mei. Acești refugiați solicită azil, însă deseori nu au o justificare de a fi solicitanți de azil și uh, rămân în Italia trei ani până la urmă, ceea ce are costuri. Însă și această nouă lege se referă la această anomalie, acest caz uh, existent în Italia. Și am o întrebare pentru domnul Manțione. Puteți să ne spuneți cât cheltuie Italia pe sistemul de recepție, de primire, cifra totală? S-a menționat 4, s-au menționat 4,6 uh, miliarde de euro pentru 2017, o evaluare. Uh, cât uh, cheltuiți și cât plătește Uniunea Europeană în conturile Italiei pentru a acoperi costurile? Caterina Cinici. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să uh, încep prin a mulțumi Eh, subsecretarului de stat Mansione cu, ale, pentru prezența sa și pentru că ne-a ajutat în timpul vizitei noastre și mulțumesc și colegilor care au fost în această misiune pentru că am colaborat foarte bine. Ceea ce a reieșit astăzi este cât de multe eforturi fac autoritățile din Italia și în special din Sicilia și ce rezultate au a, obținut. Bineînțeles că există legi în legătură cu minorii neînsoțiți, directive europene și în Sicilia s-au făcut lucruri bune, au introdus hotspot-uri pentru a asigura identificarea. Eu urmăresc problema minorilor neînsoțiți cu mult interes și datorită administrațiilor locale și a ONG-urilor din Sicilia în special, Uh, acolo se protejează foarte mult minorii și minorii neînsoțiți pentru a fi îngrijiți și pentru ca procesul de integrare să fie de succes. Mulțumesc uh, celorlalți colegi pentru ideile foarte valabile pe care le-au exprimat uh, și pentru că au înțeles situația de pe teren. Eu știam, pentru că sunt din Sicilia și cunoșteam situația. Migrația mm. este o criză umanitară și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Manțion în acest sens. Avem nevoie de o soluție structurală și o abordare structurală. Bineînțeles că granițele noastre sunt europene. Coasta Siciliei nu este doar o graniță siciliană sau italiană. Și cred că avem nevoie de o reformă a sistemului de azil, după cum au spus și unii alți antevorbitori, și asta înseamnă o reformare a sistemului de la Dublin. Știu că avea un alt scop, însă acum responsabilitatea este în special a țărilor unde ajung acești oameni. Avem nevoie de o reformă și Trebuie să acordăm prioritate sau să introducem proceduri urgen, de urgență pentru minorii neînsoțiți, mai întâi copiii și după aceea migranții și să ne asigurăm că sunt protejați. Colegii care au intervenit înaintea mea au spus în repetate rânduri că avem nevoie de solidaritate. Însă nu este vorba doar de solidaritate, este vorba de asumarea responsabilității Multe state membre uh, refuză această responsabilitate, ceea ce ni se pare inacceptabil. Italia nu poate să fie lăsată singură și nici Grecia. Toate statele membre trebuie să își asume partea din responsabilitate. Și cred că avem nevoie de căi licite de intrare în Uniune și trebuie să ne asigurăm că uh, combatem traficarea uh, migranților. Să existe măsuri și sancțiuni corespunzătoare. Ar fi uh, foarte păcat să introducem pedepse pentru a ne asigura că uh, statele membre își uh, asumă responsabilitățile. Sperăm că re, solidaritatea va fi una voluntară. Mă, mă alătur și eu colegilor și mulțumesc colegilor care au mers în această misiune și mă alătur colegilor care au uh, mulțumit autorităților italiene. Sâmbătă trecută am fost la bordul unei nave, San Giusto, care coordonează navele din operațiunea Sofia în contextul delegației UE Statele Unite, deci a fost însoțită de 11 congresmeni din uh, Statele Unite și am confirmat că în special erau oameni din Bangladesh, Nigeria, Maroc. Ne spune foarte mult acest lucru că Uniunea Europeană nu poate să continue să ignore politicile de um, dezvoltare uh, și să ignore ce se întâmplă în aceste state, pentru că este foarte clar că există o legătură și confirm că în ciuda faptului că guvernele noastre spun că totul este foarte pregătit pentru a lupta împotriva modelului traficanților, de fapt îi susținem pe traficanți, pentru că până când vor exista modalități legale și controlate ca oamenii să poată să depune o cerere pentru a ajunge în Uniunea Europeană, ca refugiați și migranți, îi susținem pe uh, traficanți, orice am face. Și aceștia s-au schimbat, s-au adaptat la circumstanțe, nu doar rutele prin Balcani, dar și tipul de uh, bărci. Acum sunt bărci gonflabile din China, exportate prin Turcia în Libia și Egipt, uh, care oferă condiții extrem de precare de navigare Italia are un sistem de uh, intrare legală, în, și anume vizele umanitare. Avem nevoie de acest sistem la nivel european pentru a lua afacerea din mâna traficanților de ființe umane. Asta, însă asta nu se întâmplă pentru că nu există solidaritate. Și, într-adevăr, sistemul Dublin nu funcționează și nici sistemul de transfer nu funcționează. În statul meu, Portugalia, care a primit peste o mie de migranți din Italia și Grecia și, ce am văzut, 40% din acești oameni transferați au plecat, în, au plecat în mai puțin de o lună, pentru că deja erau organizați pentru a se duce unde aveau uh, um, comunități și rude, adică în Germania. Putem ei aveau deja totul organizat, cu cât îi lăsăm mai mult în tabere sau oriunde în Grecia sau Italia, atât cu atât timp au mai mult timp să se organizeze, la fel ca și traficanții. Vorbim în acest caz de refugiați uh, reali, în special irakieni și sirieni. În ceea ce privește hotspoturile, împărtășesc uh, îngrijorările anterioare. Am primit un raport uh, de la Refugees International care uh, i-au analizat pe cei din Italia și au concluzionat că situația din hotspoturi este groaznică și că avem nevoie de o, solu- de o misiune specifică legată de ceea ce se întâmplă în aceste hotspoturi. Situația femeilor și copiilor care au fost uh, victimele violului și exploatării sexuale în timpul întregii, întregului parcurs și care nu primesc uh, îngrijire psihologică și medicală necesară. Întrebarea mea pentru domnul, dumneavoastră, domnule Manzone, este Uh, în legătură cu Libia. Mă împotrivesc uh, externalizării responsabilității noastre, denunț uh, acordul între UE și Turcia, Consiliul Drepturilor Omului a condamnat expulzarea colectivă a musulmanilor din Grecia către Turcia, însă mă îngrijorează foarte mult și ce se întâmplă în Libia Uh, pentru că știu, am vizitat uh, centrele de detenție din Libia uh, pe vremea lui Gaddafi, pe vremea um, războiului împotriva lui Gaddafi și știu că aceste centre sunt și mai rele pentru că sunt lagăre de sclav și de tortură. Deci, dacă Uniunea Europeană sau Italia susține acest lucru și devine complice cu uh, încălcări groaznice ale drepturilor omului, nu putem să spunem că um, uh, că discutăm cu guvernul din Libia pentru că nu există un guvern acolo, nu este vorba acum despre securitate maritimă. Este ridicol. Pentru că noi ne devenim complici cu ceea ce se întâmplă acolo. Vreau să vă întreb cât de mulți oameni au fost uh, returnați de către statele membre care sunt în prima linie de primire. Mulțumesc, Ana. Ultimii doi, domnul Costa și Mariu Lauristin. Vă rog uh, Limitați-vă la 2-3 minute pentru ca domnul ministru să aibă timp să răspundă la aceste întrebări foarte numeroase. Domnule Costa, vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Ausführungen. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. În primul rând, tot respectul meu față de guvernul italian pentru faptul că a întreprins eforturi numeroase în așa fel încât să depășească această criză umanitară. Două aspecte din partea mea avem aceeași situație. Sunt refugiați care își pierd viața în Marea Mediterană. Și guvernul italian, la un moment dat, a venit cu programul Mare Nostrum, dar din cauza lipsei solidarității altor state membre, n-a fost un program continuat. Știu că guvernul italian încearcă, ca până acum, să salveze cât mai multe persoane. Ne puteți da o cifră? Câți oameni au fost salvați prin activitatea uh, italienilor? Și dacă întrezăriți uh, o posibilitate să găsiți uh, sprijin în, stat, în celelalte state membre pentru un program de salvare pe mare UE, în așa fel încât aceste catastrofe să înceteze. Să nu mai avem situația în care la frontiera Uniunii Europene se neacă oameni. Este, în opinia mea, una dintre cele mai mari catastrofe cu care se confruntă UE la ora actuală iar uh, moartea aceasta pe mare trebuie să fie oprită. Pentru că deja apare efectul de obișnuință. Mi-am duc aminte Uh, ce se întâmpla la început când uh, se necau oamenii în fața, uh, pe coasta Lampedusei. Țineam un minut de reculegere. Acum se întâmplă de atâtea ori încât nu mai avem vreme să ținem atâtea minute de reculegere. Deci sunt prea multe catastrofe și dacă nu respectăm la acest capitol drepturile omului, atunci mă tem că nu vom mai reuși să respectăm pe deplin drepturile omului nici aici, la noi acasă și apoi ce se întâmplă cu solidaritatea flexibilă? Această chestiune. Să ne gândim la un alt concept. Eu asta cred. Pentru ca celelalte state membre să ă, se miște în direcția primirii de refugiați. Cu un sistem de stimulente pentru regiuni și orașe, pentru ca toată lumea să fie dispusă să ă, primească refugiați. Să creăm, de exemplu, un fond uh, care să fie ca un fel de uh, fond pentru investiții umanitare, în așa fel încât orașele și regiunile să poată să ceară bani ca să locu- uh, creeze locuințe sociale, să investească în educație și astfel să investească cumva în refugiați și să se ajungă la situația în care să poată fi uh, susținută întreaga regiune cu localnici cu tot pentru creare de noi locuri de muncă. Uh, N-ar fi oare mai bine să procedăm astfel, în așa fel încât să avansăm cu redistribuirea refugiaților? Mulțumesc! Mulțumesc! La sfârșit, Mariu. Mulțumesc! Sunt absolut de acord cu domnul Coster în ceea ce privește nevoia de a avea un ajutor mai centrat și mai bine gestionat din partea UE și în special resurse prin care să avem condiții mai bune de viață la hotspot-uri și situații mai bune pentru copii, dar nu numai. Mulțumesc pentru acest raport. Raport care ne confirmă de altfel ceea ce mă temeam și înainte. Atunci când analizăm datele relocărilor uh, din Italia față de Grecia este surprinzător că din Grecia numărul este mult mai mare și numărul mai scăzut în uh, Italia. Iar datele pe care le-am primit de la ministerul nostru din Estonia, care încearcă să mențină dialogul cu Grecia și cu Italia, am văzut că am avut o foarte bună cooperare cu Grecia, am avut oameni care au venit din Grecia la noi, dar, pe de altă parte, ni s-a spus de la autoritățile noastre că atunci când e vorba de Italia, cu hotspoturile și cu poliția de acolo, e mult mai greu să menții legătura. Și aceasta a complicat uh, situația pentru relocarea refugiaților și informațiile uh, nu erau suficiente pentru a pregăti bine acest proces de relocare. Deci, Vreau să vă întreb dacă situația s-a îmbunătățit sau nu, pentru că pregătirea refugiaților, informațiile care se oferă refugiaților și cooperarea cu administrațiile din celelalte state membre s-au îmbunătățit, pentru că nu e normal ca Grecia să aibă un nivel de performanță mult mai bun de, din punctul de vedere al cooperării decât Italia. Unde e problema atunci? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, într-adevăr, comentarii foarte pertinente dacă puteți răspunde în măsura posibilului la toate comentariile și întrebările care v-au fost adresate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Toate temele care au fost uh, evocate aici sunt uh, interesante și la fel de importante toate va trebui să grupez un pic întrebările pentru că unele dintre ele sunt foarte mm, apropiate. Așa că voi face o categorisire în funcție de materiile abordate. Pot să vă spun la nivel general că de patru ani de zile mă ocup de această temă. Am uh, atribuții pe această temă în uh, Ministerul de Interne și uh, până la urmă mi-am dat seama că există puține lucruri sigure. Am totuși câteva certitudini și anume că politica la nivel european atunci când e vorba de o problematică care nu ar trebui să aibă neapărat o dimensiune europeană, ci una globală, această idee de a rămâne acasă la noi este o cale greșită la nivel mondial, deci răspunsul trebuie să fie și el găsit la nivel global, pentru că nu putem uh, gândi că dacă rămânem la noi acasă rezolvăm problemele. Un alt element important pe fond. În această dezbatere cu toții ne-am centrat pe procesul de primire. Însă salvarea pe mare este doar o primă etapă a unui drum foarte lung pe care trebuie să-l parcurgem împreună. Dacă salvăm oamenii și nu știm ce facem cu ei după aia, e clar că vom avea probleme într-un fel sau altul. Probleme pentru statele respective. Și nu e ușor de gestionat o astfel de situație de către o țară singură, izolată. Există și alte elemente de context aici. În 2015 uh, au ajuns pe teritoriul nostru, pe mare, 110.000 uh, de persoane. După aceea 154.000, în 2016 uh, 180.000, ajungând până în ziua de astăzi 61.000 de persoane de la începutul anului până acum, ceea ce reprezintă mai mult decât anul trecut. Bineînțeles că sunt doar cifre, însă în spatele lor se află persoane în carne și oase uh, și uh, există diferențe mari între ele. Sunt uh, persoane care au călătorit în condiții destul de bune, unele dintre ele, altele pur și simplu ajung în acel cimitir al Europei, deci pe fundul Mediteranei, altele sunt confruntate cu violență în timpul călătoriei, altele sunt uh, uh, atacate, agresate în diverse feluri, unele chiar violate. Deci situația este foarte diversificată. Însă abordarea europeană ar trebui să se centreze mai mult pe solidaritate și nu neapărat pe control Dacă arătăm totdeauna cu degetul spre sistemul de primire, nu știu dacă rezolvă ceva, pentru că mm, în ceea ce privește sistemul de primire, de exemplu, în Italia, avem o capacitate de uh, 180.000 de persoane. În trei ani, practic, uh, am depășit de 8 ori această cifră a capacității de primire pe care o avem. Și cu toate acestea, Nu am avut uh, compensații suplimentare pentru aceasta. Avem centre mici, uh, cu dimensiuni reduse, deci uh, facem ce putem cu structurile de care dispunem. Însă trebuie să ne gândim și la ce va urma, la uh, procesul de integrare ulterioară a acestor refugiați, pentru că e nevoie de o, un accept din partea populației pe teritoriul respectiv. Nu putem impune nimic uh, atunci când 180.000 de persoane ajung la noi, e nevoie de timp, e greu, e nevoie de un proces de adaptare pentru a trăi împreună. Asta ca și comentariu general. Sper uh, să nu fi uitat pe nimeni aici. Am uh, încercat să grupez uh, întrebările pe mai multe tematici. Există rapoarte din partea Amnesty International care Um, arată că s-a utilizat violența față de persoane care au fost supuse procesului de identificare. Ce pot spune în această privință? Autoritățile italiene au negat existența unor astfel de acte de violență, faptul că ar fi existat și eu singurul lucru pe care pot să-l fac, așa ca și dumneavoastră, este să fac o evaluare a situației. Ni se spune că aceste elemente ar apărea într-un raport uh, al Amnesty. Eu nu am văzut niciodată, nu am luat niciodată legătura cu astfel de persoane, nu am avut astfel de informații din partea autorităților italiene, dar sincer să vă spun, mi se pare că e vorba de informații puțin credibile. De fiecare dată se face trimitere la surse anonime, asta pe de o parte, iar pe de altă parte dacă se fac uh, astfel de acuzații, de multe ori se invocă elemente care nu corespund realității. E adevărat că unele persoane nu doresc să fie identificate și eu care am uh, vizitat aceste centre de primire, pot să vă spun că e o situație paradoxală în cadrul procedurii uh, Dublin. Există persoane care sunt identificate pentru a putea merge mai departe, dar de multe ori pentru a putea fi returnate cu ajutorul Eurodac. Această idee a amprentelor digitale, a faptului că persoanele sunt forțate, sunt obligate să o facă, sunt elemente care apar în raport, dar care în practică nu se pot întâmpla. În uh, principiu, cei care refuză să li se ia amprentele pot fi supuși unor altfel de uh, proceduri. Uh, sunt persoane care pot fi trimise într-un centru special de unde urmează să fie expulzați. Deci, uh, dacă ne bazăm pe surse anonime, cred că uh, ajungem la o realitate care nu corespunde realității pe care o vedem în centrele respective. Și, din punctul meu de vedere, uh, nu e corect să stigmatizăm uh, munca făcută și eforturile făcute de forțele de ordine, o activitate foarte intensă și e vorba de profesioniști până la urmă care lucrează în acest domeniu, sunt cei care salvează oameni pe mare și toți ceilalți care sunt implicați și în ceea ce privește ONG-urile, lucrurile sunt destul de clare. Operațiunile de salvare, de exemplu, salvare ilegală, nu cred că se poate pune această problemă. Avem un cod al navigației care impune sancțiuni penale destul de mari pentru uh, persoanele care atunci când uh, întâlnesc uh, o embarcațiune în dificultate nu oferă ajutorul imediat. Deci cred că pur și simplu nu se pune problema în felul acesta. Ceea ce am cerut noi ONG-urilor au fost uh, mai multe lucruri. În primul rând, transparență, o un anumit nivel de coordonare ONG-urile care se aflau în uh, canalul Siciliei, de exemplu, uh, nu uh, respectau codul păzii de coastă. Dacă, de exemplu, trebuie să salvezi 100 de persoane și după aceea trebuie să le debarci într-un port acolo unde vrei tu, nu, nu se poate. E nevoie de Uh, o debarcare într-un port în care să existe o infrastructură, mm, nu acolo unde ea nu există. Într-un port unde există un centru de primire. Deci uh, trebuie să uh, uh, deturnezi, practic, uh, uh, spre o altă rută, spre un alt port unde există un centru de primire și aici e nevoie de o activitate de coordonare pe care, bineînțeles, trebuie să o facă statul. ONG-ul respectiv uh, trebuie să aibă o activitate uh, transparentă în acest sens pentru a avea acces la uh, toate aceste proceduri. Și problema aici nu este neapărat salvarea de vieți omenești pe mare, E adevărat, ONG-urile ne-au ajutat foarte mult, nu pot decât să le mulțumesc, însă problema pe care ne-o punem este de natură politică și tehnică, să spun așa. Trebuie să înțelegem că cei care acționează în Mediterană trebuie să accepte această idee a, a uh, coordonării ulterioare. E adevărat că există și conflicte, e adevărat că aici e o legătură directă cu activitatea criminală. Uh, acest lucru s-a întâmplat uh, la noi și nu numai la noi. Există multe persoane care au uh, ajuns până aici și care uh, au avut de câștigat de pe urma acestui fenomen. Deci sunt uh, implicați și e un fenomen real. Faptul că asta duce la o proastă utilizare a fondurilor europene pot să vă liniștesc pentru că uh, pentru țara noastră am prevăzut deja 4 uh, miliarde sume care au fost uh, alocate pentru uh, acest ajutor de primire. Europa oferă Ita Italiei 300 de milioane de euro pe o perioadă de șapte ani. Deci puteți să vedeți și dumneavoastră um, care este mărimea acestor fonduri pentru suma totală cheltuită la nivelul primirii pentru o țară. Când am uh, lansat uh, Mare Nostrum, se vorbea de câteva uh, sute de milioane și în șapte ani am ajuns la 700 de milioane. Deci 300 de milioane nu reprezenta decât o mică parte din cheltuielile de care aveam nevoie pentru a salva vieți omenești pe mare, prin Mare Nostrum. Deci nu cred că asta este problema veritabilă. E vorba aici de tot felul de chestiuni care au fost implementate între timp, măsuri de control, măsuri de prevenire, diverse mecanisme de contracte uh, omologate, acțiuni uh, din partea prefecturilor pentru ca delinvenții să fie îndepărtați de aceste centre de primire. Însă, până la urmă, e nevoie de o mai bună repartizare a acestor persoane pe întregul teritoriu și, în felul acesta, ă, prefecturile la nivel local, localitățile, pot ă, exercita un control mai bun, pentru că nu ă, forțele de ordine sunt cele care trebuie să intervină. Dacă dorim cu adevărat să dăm dovadă de solidaritate, să atingem obiectivul, avem nevoie de un proiect clar la nivel teritorial pentru a permite gestionarea unui număr redus de persoane. Acum, în ceea ce privește minorii neînsoțiți, avem o legislație care spune foarte multe despre Italia. Este una din legile cele mai semnificative care au fost adoptate în acest sens uh, în UE, dar este doar începutul unui drum mai lung. Dacă am avea un plan european uh, pentru repartizarea minorilor, uh, până acum nici nu s-a pus problema despre un astfel de plan. Am avut uh, săptămâna trecută 26 de minori neînsoțiți care au ajuns și avem 16.000 de minori neînsoțiți prezenți pe teritoriul nostru și vă asigur că cheltuielile necesare uh, pentru un minor sunt uh, cu mult peste cele necesare pentru o persoană adultă. Încercăm, bineînțeles, să acționăm așa cum trebuie. Și ne-ar plăcea să avem ajutor, să se coopereze cu noi și nu să se uite lumea de sus la noi, pentru că nu este vorba aici de o uh, problematică ușor de gestionat. Acordurile bilaterale pe care le avem uh, cu Libia, toate astea venind în contextul externalizării. Bineînțeles, totul depinde de noi până la urmă. Acordul cu Libia poate avea consecințe pozitive sau negative, însă asta depinde de noi până la urmă. Asta este părerea mea. Bineînțeles, uh, puteți să nu fiți de acord cu o astfel de poziție. Însă, Ideea că în următorii 20 de ani uh, vom uh, uh, continua cu aceste mini-bărci dute vină pe Mediterană nu are niciun sens, e de-a dreptul ilogic. Dacă ar fi vorba de o externalizare pur și simplu, aici pot să vă spun că am îndoieli foarte clare. Eu nu cred că acesta este un răspuns ideal pentru situația actuală. Însă, dacă vom acționa totuși, pentru că e adevărat că mulți oameni mor pe mare, dacă reacționăm și am uh, face uh, ceea ce face uh, înaltul comisariat pentru refugiați de la Națiunile Unite, dacă încercăm să implementăm structuri pe care să le gestioneze nu autoritățile, ci ONG-urile. Dacă într-un astfel de context, am putea ajunge la un proces de relocalizare, cred că aceasta ar fi o soluție viabilă și ar aduce foarte multe consecințe benefice pentru noi, pentru că acordul cu Libia, așa cum este el acum, ideea aceasta de a responsabiliza doar Europa nu mi se pare bună. Cred că trebuie să fie responsabilizate și țările africane de unde pleacă acest flux migratoriu sau pe unde trece acest flux, deci țările de tranzit. În urmă, uh, cu o săptămână, am avut uh, câteva zile de reflexie pe această temă la Roma. Vom continua acest eveniment uh, ulterior în Tunisia și repet încă o dată ce am spus și acolo. Dacă e vorba de externalizare, atunci uh, trebuie să-mi exprim aici toate îndoielile pe care le am pe această temă. Noi în Italia avem uh, mai multe experiențe cu comunitățile religioase, cu Sant'Egidio, de exemplu, cu comunități de sirieni care vor veni în Italia unii dintre ei au ajuns uh, pe căi sigure la noi, direct, nu prin intermediari. Dacă toate statele europene doresc să-și aducă contribuția și cei care s-au oferit până acum uh, ar fi, de exemplu, Franța, atunci am putea cu adevărat face ceva. Însă eu sunt surprins de această posibilitate de a oferi căi legale uh, fără să intervenim asupra căilor ilegale. Pentru că e clar că aici apar efecte și probleme economice pe care le vom avea și cele două uh, perspective intră în conflict uh, una cu cealaltă. Procesul de relocalizare acesta e limitat la nivel regional. relocalizăm, de exemplu, pe cineva care dispune de protecție internațională, se prevede aici un procent de 70%, însă asta nu înseamnă că ajungem la un nivel de încredere bun de ce menționăm practic acest lucru, acest procentaj? Pentru că până la urmă nimeni nu are încredere în evaluările făcute de comisie sau de alte instituții. Câteodată e nevoie de un nivel destul de ridicat uh, pentru a ne asigura că nu vom relocaliza doar o persoană care n-a obținut dreptul de azil în alt stat. Dacă oferim astfel de date, aici trebuie să spunem că doar Siria și Eritrea sunt uh, afectate. Pentru că atunci când uh, schimbăm naționalitatea, e clar că uh, apar diverse consecințe. Oricum, relocalizarea era posibilă și înainte, în anumite limite, însă acest lucru va fi valabil doar uh, pentru celelalte relocalizări, cele care au fost făcute deja. Și nu putem spune că Grecia, de exemplu, pierde mai mulți refugiați decât Italia, uh, și asta pentru că uh, pe planul de relocalizare pentru Grecia ar fi trebuit să avem 120.000 de persoane, pentru Italia erau doar 40.000, deci e normal să fie mai mulți pentru Grecia decât pentru Italia. Aici avem niște date clare în mână. Trebuie să dăm uh, informații și nu putem reproșa Italiei că n-ar fi făcut ceva. Până la urmă, totul depinde de procedura de la Dublin. Bineînțeles, eu trebuie să răspund, însă lucrurile nu se pot uh, complica prea mult și trebuie să ținem cont și de Dublin. Dacă dorim un sistem de relocalizare mai democratic, atunci un astfel de sistem e clar că nu va funcționa bine. Oricum, nici acum nu funcționează bine. Și închei, domnule președinte, mai am doar un minut. Vreau să spun că e vorba aici de o procedură cu care toții suntem, cu toții suntem de acord și anume nevoia de a accelera procedura de acordare a dreptului de azil, pentru că o procedură care durează 4-5 ani pentru ca sistemul să funcționeze. Dacă e nevoie de 4-5 ani pentru a obține dreptul de azil, e clar că lucrurile nu pot funcționa și avem nevoie de un alt sistem care uh, uh, să poată fi gestionat după o perioadă de timp. Înregistrarea s-ar putea să nu fie suficientă, pe de altă parte, pentru că avem aici uh, autoritatea judiciară și uh, noi am spus că în cadrul audierii persoana respectivă uh, poate fi înregistrată Uh, prin video și dacă judecătorul consideră necesar, poate să uh, audieze personal uh, acel refugiat. Obiectivul fiind acela de a accelera această procedură fără a submina dreptul celor care au prezentat o cerere de azil. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, ministrului foarte mult și vreau să mulțumesc delegației. Uh, membrii s-au implicat foarte mult uh, și puteți vedea și dumneavoastră că s-au implicat foarte mult pe toate dosarele implicate aici, Dublin, relocalizare și așa mai departe. Nu toți colegii erau prezenți aici în sală, însă avem uh, membrii foarte experți și mă bucur că am avut um, uh, o dezbatere pe fond foarte interesantă. Trebuie să facem uh, foarte multe lucruri, este un proces uh, care continuă. Avem de asemenea după masă programată și o întâlnire cu comisarul care se ocupă de migrație și de copii. Deci există un angajament foarte clar din partea Parlamentului. Vreau să vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați alocat uh, pentru a dezbate aceste teme atât de delicate în fața comisiei noastre. Din păcate, avem uh, o zi foarte plină, nu ne putem permite să continuăm această dezbatere. Ne oprim aici și vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și secretariatului și pentru raportul dumneavoastră excelent. Proiectul de raport uh, se consideră adoptat dacă nu sunt comentarii sau modificări până la sfârșitul ședinței noastre și acum, dragi colegi, începem ședința comună LIBE-FEM. O rog pe doamna președinte de la Comisia FEM să treacă aici la prezidiu. Este o întâlnire scurtă și voi începe cu introducerea